alineatul 4. Comisia pentru Afaceri Externe a in, um, conformitate cu articolul 216 a introdus o corectură la un alt articol. Acesta este considerat ca fiind adoptat dacă un grup politic sau minim 40 de deputați nu cer ca această decizie să fie revocată. Găsiți acest text pe seans în Direct, de asemenea, și titlul va fi regăs, îl va regăsi în procesul verbal al acestei reuniuni. Trecem acum la ordinea de zi care a fost